Okay. Point four of the agenda. Bun. Deci punctul 4 de pe ordinea de zi. Controlul actelor delegate și a măsurilor de punere în aplicare. Astăzi discutăm o temă extrem de relevantă. E vorba despre MREL, cerințe minime pentru fonduri proprii și pasive eligibile și știm că Comisia a adoptat un act delegat în acest sens. Iar această discuție o vom lega și de problema TELA, ca capacității totale de absorpție a pierderilor, unde de asemenea există lucrări în pregătire. Și ne-am dorit să fim uh, informația complet de comisie și de alte organisme relevante după cum știți, Parlamentul a solicitat o integrare coerentă a celor două instrumente și de aceea cred că este o chestiune extrem de importantă. Ar dori să-i urez bun venit lui Patrick Pearson din partea Digifismă, Mark Pratt din partea, din partea um, EBA și Elke König președintele SRB a Comitetului Unic de Rezoluție. Vom începe cu comisia, după care Autoritatea Bancară Europeană. Câte 5 minute fiecare. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt teme importante de discutat. Am să mă refer pe scurt la MREL și apoi la de lac. Așa cum a spus și dumneavoastră, pe Mărel, uh, Comisia a adoptat deja pe 23 mai, săptămâna trecută, standardele tehnice. Am adoptat un standard care să completeze propunerea uh, autorității bancare uh, europene într-o serie întreagă de domenii. bucură faptul că ABE a inclus un număr semnificativ de sugestii pe care le-am făcut noi. Există un sigur domeniu unde nu am dat curs AB, propunerilor ABE și anume sugestia de a introduce o cerință minimă unitară de 8% pentru MREL, pentru băncile relevante din punct de vedere sistemic. Și există și un motiv pentru care facem acest lucru, domnule președinte. În primul rând, un considerent de natură juridică. Directiva este foarte clară în ceea ce privește calibrarea MREL. Uh, MREL este o cerință specifică pentru fiecare bancă care se determină în funcție de caz de către autoritățile de rezoluție. Armonizarea la un nivel minim de 8% nu uh, e o chestiune de uh, dacă este just sau nu, ci ar fi fost uh, nelegal în opinia Comisiei Europene un alt motiv pentru care nu am introdus acest uh, minim de 8% în standardele noastre uh, tehnice este de natură politică. E o chestiune ridicată în discuție în cursul trialogului și s-a căzut de acord între Consiliu, Parlament și Comisie să nu se apeleze la armonizarea acestei cerințe. Practic, în standardul tehnic pe care l-am uh, adoptat, am reflectat acest considerent politic. Dar vreau să fiu uh, foarte clar și precis. Suntem uh, conștienți de faptul că trebuie să existe un mărel puternic. Băncile trebuie să aibă un mărel robust care să le facă resolvabile. Însă nu uh, putem veni cu o armonizare într-un act de nivel 2. Această modificare adusă textului propus de uh, autoritatea bancară până la urmă nu introduce o, o diferență majoră pentru că uh, Autoritatea are discreție de interpretare în a stabili nivelul MREL conform stipulațiilor din directivă. Poate fi de 8% mai uh, scăzut. Asta rămâne la latitudinea ABE în funcție de fiecare bancă în parte. Acum, pe acest act delegat, Parlamentul are trei luni la dispoziție pentru obiecta. Înțelegem că autoritățile de uh, supraveghere vor să se grăbească în uh, stabilirea cerințelor MREL pentru fiecare bancă în parte și sperăm că uh, nu ne vom confrunta cu amânări aici. Însă nu este finalul tuturor demersurilor, pentru că știți că Comisia a anunțat deja că are în vedere o propunere legislativă pentru răspunerea TELAC la nivel de legislație comunitară. Va fi o propunere completă din partea Comisiei, iar Consiliul și Parlamentul European vor avea prerogative legislative complete pentru îmbunătățirea și completarea respectivei propuneri. Sperăm că această propunere va putea fi înaintată până la finele acestui an. Am făcut uh, progrese semnificative până în momentul de față la nivelul tehnic de experți cu, din statele membre și încercăm să găsim o compensare acceptabilă între ceea ce s-a agreat la nivel global pe TELAC și mod- modalitatea de implementare la nivel european printr-o propunere legislativă. Intenționăm să venim cu o propunere legislativă până la finele anului, așa cum vă spuneam, de asemenea, sperăm că vom putea face și simplificări uh, la nivelul reglementărilor, pentru că noi nu considerăm că băncile ar trebui să fie supuse unui număr de două standarde diferite, mărele la nivel european și TELAC la nivel global. De aceea încercăm să venim cu o abordare integrată în propunerea noastră. Mărel și TELAC, până la urmă, au același obiectiv. Suntem siguri că vom reuși să Um, găsim o corespondență între standardele G20 și cerințele pe care le avem în Europa. Um, și cu acestea închei, domnule președinte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am câteva întrebări pentru dumneavoastră, însă le voi păstra pentru uh, dezbatere. Domnul Spirit din partea autorității bancare europene. Mulțumesc foarte mult pentru investiții. Ne bucură faptul că uh, Comisia Europeană a preluat uh, propunerea noastră pentru standarde tehnice pe care am anunțat o uh, anul trecut în iulie. Iată că procesul de adoptare a avansat. Considerăm că este un element cheie în implementarea regimului pentru rezoluția bancară este important în momentul de față pentru că autoritățile de rezoluție vor putea să-și finalizeze politicile de evaluare a MRL pentru instituțiile individuale și de asemenea vor putea lua decizii până la finele acestui an, majoritatea cazurilor pentru bănci individuale. În anumite cazuri înțelegem că finalizarea acestor politici uh, a așteptat uh, adoptarea acestor standarde. Deci, este un obstacol a, uh, care a fost îndepărtat. Înțeleg că Comisia dorește să avanseze cât se poate de curând și noi vă stăm la dispoziție să um, în această perioadă de evaluare pentru standardele MRL. Suntem de acord cu Comisia că adoptarea standardelor tehnice până la urmă nu va duce la schimbări majore în ceea ce privește stabilirea uh, mărel la nivel tehnic. Noi am propus acest uh, minim de 8% în că noi considerăm că înainte de a accesa fondul de rezoluție um, e nevoie să uh, dispui de anumite fonduri proprii considerabile. Obiectivul nostru a fost acela de a spori claritatea reglementativă. Ce se poate întâmpla însă acum este că autoritățile de rezoluție pot veni cu comunicări clare către bănci. Procesul practic așadar poate să avanseze acum ca și cum ar fi fost adoptată și formularea preferată de noi. Susținem activitatea Comisiei de a veni cu o propunere legislativă pentru implementarea standardelor TELAC. Participăm și noi la discuțiile tehnice. Deja în momentul elaborării standardului tehnic pentru criteriile de stabilire a MREL. Discutam deja acest lucru și la nivel de SRB pentru a ne alinia um, astfel încât uh, băncile relevante cu vedere sistemic să îndeplinească simultan și cerințele MUREL și TELAC. Așa cum uh, rezulta și în momentul respectiv, diferența majoră între TELAC și murel este că murel se aplică la 7.000 de instituții de credit din UE și Um, deci un număr mult mai mare, de aceea pentru Murel trebuie mult mai multă flexibilitate decât în cazul TELAC. Acum, în ceea ce privește implementarea TELAC, anumite elemente sau caracteristici din cadrul TELAC ar putea fi extinse și la băncile care se supun standardelor Morel. Apar și chestiuni de implementare practică. E important să se poată avansa cu orientări foarte clare și stabile adresate băncilor uh, în ceea ce privește cerințele MREL și TELAC, astfel încât și băncile să poată uh, să-și înceapă planificarea în, pentru a ajunge la o îndeplinire uh, acestor cerințe pe parcursul perioadei de tranziție. Autoritățile de rezoluție vor avea libertatea de a stabili cerințele pentru fiecare bancă în parte, astfel încât uh, acest uh, prerogativ este să fie compatibilă cu mandatul lor. Implementarea TELAC se va, uh, va face obiectul și unui raport interimar în vară și implementarea MRL este la început, în special în ceea ce privește cerințele pentru intergrup. Nu vom putea analiza toate chestiunile care ne-au fost uh, solicitate. Avem o activitate de colectare a datelor pentru 120 de date și sperăm că politicile de implementare vor avansa simultan în Europa, cât și în uh, Elveția și în Statele Unite. De asemenea, analizăm și chestiuni care țin de uh, publicarea datelor în mod transparent, ca, uh, cerințe de capital aferente pilonului 2, deci, uh, informații care sunt uh, relevante pentru investitori uh, în contextul MREL. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you. And now, Elke Mulțumesc. Și uh, acum următorul vorbitor, uh, doamnă Căni, bun venit la Parlament, aveți cuvântul. Mulțumesc și dați-mi voie prin a declara mai întâi ceva evident. Și anume, uh, Uh, un MREL care să facă băncile uh, să aibă capacitatea de rezoluție este central pentru rolul uh, SRB, adică Consiliul Unic pentru Rezoluție, în Uniunea Bancară, care trebuie să fie un rol central și e bine că avem ocazia să discutăm asta. E de ajutor să vedem de ce un standard MREL eficient este atât de important, pentru ca bail-in să fie un instrument credibil de rezoluție, deci bail-in și nu bail-out, este necesar să ne asigurăm că sunt suficiente uh, pasive care, cărora să le poată fi aplicat uh, instrumentul bail-in într-un moment în care o autoritate de rezoluție determină dacă o instituție uh, îndeplinește condițiile pentru rezoluție și uh, asta ar fi în linie cu obiectivele rezoluției. Și prin definiție, cum s-a spus, asta va depinde de amprenta sistemică a fiecarei instituții în parte, uh, pentru că nu există uh, nicio soluție care să uh, se potrivească pentru toată lumea și în același timp MREL, un MREL de numai puțin de 8%, însă sigur, eventual, depășind acest plafon de la caz la caz, va fi necesar în general pentru cele mai mari bănci din Uniunea Bancară și vreau să fiu precis aici, băncile pe care mă concentrez eu sunt băncile care se află în mandatul SRB și potențial și alte bănci din zona gri. Nu mă concentrez asupra tuturor băncilor din Uniunea Bancară. Și pentru că aceste bănci care se află în, în uh, sfera mănătului nostru, e uh, destul de logic să spunem că dacă ele, ele au probleme, atunci rezoluția și nu o procedură de insolvență normală ar fi soluția cea mai uh, normală și atunci 8% ar reprezenta logica. Și atunci uh, stabilirea individuală a MREL pentru fiecare bancă și grup bancar trebuie să urmeze un proces predefinit și a început deja în 2016, în primul rând, la nivel de grup. Și zâmbeam pentru că uh, tocmai acum standardul a fost adoptat, dar asta nu înseamnă că deja se vor lua toate deciziile pe luna viitoare. E un proces îndelungat. Actualmente SRB colectează datele relevante din partea instituțiilor și pregătește deciziile care trebuie luate. Și membrii Comisiei noastre ECON cunosc foarte bine că Comisia Europeană a adoptat, și am și vorbit despre asta, un act delegat privitor la Mărel și uh, SRB, Consiliul Unic pentru Rezoluție, a monitorizat îndeaproape acest dosar în uh, lunile trecute și uh, actualmente nu vede că ar fi nevoia unei schimbări de politici ca rezultat al acestei uh, adopții. Și noi salutăm claritatea care se aduce prin adoptarea actului delegat în ce privește conceptul de bază al MREL, atât pentru autoritățile din UE, uh, cât și pentru sectorul industrial. Faptul că Comisia a eliminat referirea la un obiectiv minim de 8% pentru băncile importante din punct de vedere sistemic, și referirea la, în fine, perioada de adoptare treptată standardizată, uh, nu înseamnă că va exista vreun impact asupra deciziilor Consiliului Unic pentru Rezoluție, SRB. Și în context internațional, ca să trecem la TLAC, care este fratele MRL, deci capacitatea totală de absorpție a pierderilor. Acesta este standardul care a fost dezvoltat de eh, FSB, adică Consiliul pentru Stabilitate Financiară și G20 a fost de acord. TELAC eh, are aproximativ acelea scopuri ca MRL Însă uh, metoda este diferită, e nevoie de o capacitate de absorpție a pierderilor de cel puțin 16% de active supuse riscului și un 6% de capacitate de pârghie totală uh, din 2019 și va crește la 18% sau 6,75% în 2022. Acum uh, pot încerca să transmit acest mesaj pentru a face o convergență între cele două cifre, dar uh, va trebui uh, să fii foarte precis. Sigur, se va aplica direct TELAC la fel ca majoritatea standardelor FSB, doar la instituțiile importante din punct de vedere sistemic global, așa numite GSIBs. Sunt 8 instituții și atât TELAC și MREL sunt pași importanți, cred eu, pentru a se crea o situație de egalitate pentru bănci cu stimulente reale pentru o capacitate de rezoluție mai bună și pentru a ne asigura că băncile niciodată nu vor mai fi în situația de a fi prea mari ca să eșueze, ca să dea faliment. Uh, opțiunea bail-in și nu bail-out va fi regula jocului și gândiți-vă că în Europa Niciun fond public nu va fi pus la dispoziție pentru bănci, doar dacă cel puțin 8% din capitalul uh, care poate și uh, uh, nu doar capitalul, ci și pasivului uh, pentru bail-in să fi fost folosit. Deci, uh, mă apropii de sfârșit și spunem că nu e doar fezabil, ci și foarte important ca Morel și Telac să fie aplicate în mod compatibil uh, ca să ne asigurăm, de exemplu, că noi creăm un nivel de egalitate în zona euro și în Uniunea Europeană, dar și la nivel global. Totuși, SRB trebuie să pună în aplicare MRL acum Asta este cerința care trebuie să ne supunem. De aceea nu putem aștepta pentru punerea în aplicare a TELAC în cadrul UE. Și cred că uh, nu e nicio problemă, pentru că nu prea văd eu să existe un conflict aici. Pentru că, că lucrăm îndeaproape cu Comisia și alți actori implic- implicați ca să uh, în, a, în acest grup de lucru pentru a rezolva problema, dar pentru moment noi adoptăm MREL și luăm decizii la nivel MREL și astfel, sigur, ținem cont și de caracteristicile principale TELAC și încercăm să eliminăm și alte obstacole în calea rezoluției care va fi unul din obiectivele principale ale noastre în 2016 și nu numai. <laughs> Și vă rog să mă scuzați că am depășit timpul alocat, mă opresc aici. Nu, mulțumim, spune președintele, a fost foarte de folos. Uh, iar acum, dau cuvântul raportorului, domnul Högmar. Thank you very much. Thanks to all the presentations. Uh, mulțumesc și mulțumesc pentru prezentările făcute. Aș spune că pentru mine cel puțin, materialul e foarte complex, ca să mă exprime eufemistic. Atunci, Văd că există abordări diferite din partea autorității europene bancare și din partea comisiei, însă cred că ar fi bine și a fost și de folos să auzim ce aveți de spus, dar aș mai dori să știu ce diferență uh, face acest, această abordare dublă pentru uh, nivelul uh, de MREL. Oricum, în ce mod ne asigurăm că avem un nivel înalt sau un nivel important de mărel. Deci, uh, unul care să fie, unul care să fie necesar pentru Berlin, cel puțin și în al doilea rând. Ce se întâmplă cu această abordare duală? Ce înseamnă asta pentru TELAC? Care ar fi cel mai bun mod de a stabili regulile? și de a ne pregăti pentru TLAC, care va avea o influență mai directă asupra băncilor. Am înțeles că Comisia se uită la acest nivel de 8% ca nefiind uh, în regulă juridic, însă întrebarea este ce părere are EBA. Va trebui să discutăm despre acest act delegat aceste aspecte vor fi cu siguranță foarte importante pentru discuțiile ulterioare. Mulțumesc! Eliza Ferreira are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! În primul rând aș dori să felicit cele trei instituții care tocmai au luat cuvântul, pentru că se pare că în centrul procedurii avem oameni înțelepți și instituții înțelepte, ceea ce este foarte necesar. Ne mișcăm aici într-un domeniu foarte complex, pe teritoriu nedefrișat și uh, îmi amintesc de toate eforturile pe care le-am făcut împreună cu raportorul și raportorii din umbră pentru ca să adresăm, să ne referim la problema too big to fail. Acum avem o parte de legislație, ne-am dus în ape încă necunoscute și ar trebui să fim extrem de atenți, extrem de abili, pentru ca să nu creăm consecințe cu care după aceea nu ne putem uh, confrunta. Mai ales uh, când uh, am făcut o estimare de pentru această cifră. Așadar, noi am vrut neapărat să garantăm că la următoarea criză contribuabilii nu vor fi cei care vor trebui să plătească pentru ca să susțină băncile. Aceasta s-a dezbătut între noi deja de mai multe ori și am spus că va trebui să putem să implementăm acea marjă de 8% în toate instituțiile, indiferent de mărimea lor, indiferent de modelul uh, de business, de afaceri. Avem foarte multe exemple chiar uh, istorice în cadrul crizei în care nu s-a ajuns la cifra de 8% nici în Europa, nici în uh, Statele Unite. Deci acum când intrăm în faza de implementare, trebuie să ne asigurăm că facem uh, ceea ce trebuie și nu ajungem la impacturi sistemice care ar putea veni atât de la o instituție sistemică în eșec sau dintr-un uh, bail-in în, într-un în sistem tradițional în care intrăm practic în elemente care ar sunt considerate ca fiind uh, protejate pentru cetățeni. deci e foarte important să nu avem un uh, eșec necontrolat al unei instituții mari care are un model uh, și nici n-ar trebui să ajungem ca o instituție tradițională, ca model de afaceri, să trebuiască să facă bail-in pentru altele. Deci, asta este ceea ce vroiam să spun în legătură cu datoriile și să atrag atenția către toți partenerii din acest proces care ar trebui să se asigure că se nuanțează ceea ce trebuie nuanțat pentru ca să nu se creeze sisteme, probleme sistemice și să se pună în pericol întreaga construcție, ceea ce s-a întâmplat deja și, la ceea ce s-a întâmplat deja și la ceea ce va trebui să facem în continuare. Dacă comparăm însă mrelul și telacul, există diferențe foarte mari unele sunt uh, mai clare, altele mai puțin clare, însă e clar că există perioade de tranziție diferite și uh, telacul se aplică numai la unele instituții și, uh, în schimb, MREL-ul uh, se aplică la toate și vorbim de 5.000 de instituții în total aici. Deci, în cadrul Uniunii Bancare, vreau să lansez un apel ca să continuăm să înțelegem ceea ce trebuie să creăm, astfel încât să nu distrugem ceea ce am construit deja, pentru că nu suntem gata să finalizăm și cu detaliile. Și mi-e teamă și vreau să mulțumesc Comisiei pentru că a avut această inițiativă. Vreau să mulțumesc pentru că se respectă decizia de la nivelul 1 și decizia nivelul 1 a fost uh, ceea ce hotărâm acum, de fapt. și anume că autoritatea de rezoluție trebuie să definească care este cel mai bun MREL și să se evolueze în această direcție în măsura în care timpul ne-o permite. Vă mulțumesc și iertați-mă că am ocupat mai mult timp. Nu văd niciun uh, raportor din umbră de la ECR, deci de la liberal Silvi Gular. Mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Cred că este foarte util să putem uh, auzi atât comisia doamna König, pe care o salut, uh, Eba, pentru că vreau să vă amintesc că acum câteva săptămâni Parlamentul uh, a adoptat uh, un raport și Madi Delvo era acolo, care vorbește despre relația dintre organismele, organismele internaționale globale care fixează regulile. Și noi am încercat să răspundem la întrebarea următoare a cetățenilor și anume cine decide aceste lucruri. Și vă invit să vă puneți întrebarea dacă bordul SRB are ultimul cuvânt de spus, putem să închidem acest parlament, din câte știu eu. Um, bordul FSB uh, este cel care nu ar trebui să aibă ultimul cuvânt, cu tot respectul pentru G20 și cum a acționat în criză. Eu cred că sunt anumite țări acolo care nu sunt neapărat modele de democrație și pe care ar trebui să ne punem întrebări înainte să spunem că vine de la G20, deci e bine. Noi suntem, după cum am zis și în raport, pentru o cooperare globală, dar de aici până a accepta tot ceea ce vine de la G20 ca pe Evanghelie, eu zic că nu este foarte bine. Așa cum a spus și Eliza, e nevoie de precauție, de exemplu, la câmpul de aplicare, domeniul de aplicabilitate. E mai bine oare să mergem pe logica americanilor care iau măsuri pentru anumite uh, instituții, fie că e vorba aici sau în text sau de altele, sau oare mai bine să vorbim despre întregul sector bancar european? Pentru că sunt două lucruri diferite. În anumite țări, de exemplu la mine, nu băncile cele mari au fost cele care au dus uh, la criză și au adus un risc foarte mare, ci ele sunt cele care au dus, uh, nu sunt cele care au dus la bailout. În alte țări, din contră, a trebuit să se facă apel la contribuabil mult mai mult. Și un alt lucru pe care vreau să-l spun uh, și cred că aici Comisia are o analiză foarte justă, este că trebuie să citim textele. Directivele spun foarte clar că uh, regula de 8% și uh, dacă facem apel la MREL și interpretarea caz după caz este o variantă pentru a putea să ai acces la fonduri și nu pentru a avea o regulă de plecare de aici. Când EBA spune că trebuie o, clar, o mai bună claritate, o îmbunătățire a clarității nu înseamnă că acolo unde există o marjă de interpretare se aplică lega, regula la toată lumea. Aceasta nu este o îmbunătățire a clarității, ci este să se substitueze legislatorului. Și sunt sigură că nu asta este ceea ce vroiați dumneavoastră și sunt convins că, convinsă că și raportorul este de acord. Mă întreb dacă nu avem un moral hazard destul de important, destul de mare, dacă spunem că toate băncile care au uh, corespund anumitor criterii să poată să avea, aibă acces la fonduri. Eu nu cred că așa am vrut să concepem documentul la început. Poate că Eliza și Gunnar și alții și amintesc ce vreau să spunem atunci. N-am vrut să spunem că dacă se îndeplinesc anumite condiții, au acces imediat la fonduri, având în vedere că acest fond trebuie să aibă și el uh, o alimentare și aici revenim la început, dacă e la problema de, de la început. Deci, cred că trebuie să fim foarte serioși pe aceste puncte, să nu mergem pe anumite terenuri pe care legislatorul nu a vrut să se aventureze și să ne amintim și de cazul, cauza Meroni, în care toate agențiile Uniunii Europene sunt acolo pentru a aplica regulile, nu neapărat pentru a pune în aplicare fantezist lucrurile, ceea ce ar avea consecințe foarte grave pe economia noastră, pentru că până la urmă despre aceasta este vorba, suntem cu toții de acord pentru încadrarea activității bancare. Am lucrat foarte mult ca să ajungem aici, dar nu am vrea ca băncile să nu mai poată să facă ceea ce trebuie, de fapt, să facă pe piață. Mulțumesc. Mulțumesc, Silvi. Nu avem uh, vor, vorbitor de la CUE, deci Filip Lambert. Da, mulțumesc, bună seara tuturor. Sunt de acord cu tot ceea ce a zis uh, Silvii înainte despre rolul uh, diferiților legislatori care cred că trebuie să decidă, într-adevăr, ei sunt cei care trebuie să decidă cadrul. Ai dreptate, Silvii, băncile franceze nu au cerut foarte multe fonduri de la contribuabilii francezi, dar vreau să-ți amintesc că dacă uh, contribuabilul uh, american nu avea rezerve, cred că Societe General, BNP Paribas ar fi fost în mare ananghe, la mare ananghe. Deci să nu uităm că dacă nu sunt banii contribuabilului francez, sunt poate banii contribuabililor din altă parte. Am ascultat foarte atent ce a spus comisia și ați menționat două argumente. Nu mă ascultați, dar ați spus două lucruri. Ați menționat un argument legal și ați menționat un argument politic. Cred că argumentul uh, legal a fost scris cu litere foarte mici, în timp ce argumentul politic a fost scris foarte mare. Toate acestea sunt politice. Eu sunt o persoană normală, nu sunt un avocat, dar știu că noi, registratorii, am scris că dacă vrei să ai acces la fondul de rezoluție, trebuie să ai uh, incorporate 8% din pasivele totale. Asta este ceea ce scrie în legislație. Pot să, puteți să ne spuneți uh, sincer că orice instituție sistemică care ar trebui să uh, facă apel pentru ajutor nu ar merge la fondul de rezoluție? Credeți că dacă o, mm, o mm, instituție se află în această situație, nu credeți că apelează la fondul de rezoluție? Bineînțeles că apelează. Deci în cazul acesta chiar e nevoie de 8% MREL. E absolut evident și nici măcar nu sunt sigur că așa numitele argumente legale ale dumneavoastră ar ține mai mult de 30 de secunde la Curtea de Justiție dacă ar fi să analizăm pe ce ne bazăm. Dacă, sigur, avem nevoie de 8%, putem, în primul rând, să vorbim și despre intenția legislatorului, care cred că e destul de clară. Deci eu cred că jucați aici un joc uh, juridic pentru ca să vă supuneți presiunilor politice. Asta este ceea ce înțeleg eu din ceea ce faceți dumneavoastră acolo. Deci, pe scurt, eu sunt pentru părerea EBA, Nu îmi amintesc de cuvântul pe care l-a folosit Silvi despre interpretările fanteziste ale legislației. Nu, eu nu cred că este așa. Eu cred că ei au citit foarte atent ceea ce am scris noi și, dacă este așa, nu putem decât să tragem o singură concluzie. Sigur că poți merge să analizezi bancă după bancă, dar tot timpul va fi peste 8% MREL, dar nu trebuie să fie sub 8%. Nicăieri nu se spune că nu poți să mergi de la bancă la bancă dacă ai o uh, cerință de bază îndeplinită. Deci cred că argumentul dumneavoastră juridic e destul de slab. În legătură cu telacul, veștile bune sunt că dacă impunem pragul de cerințe minime uh, pentru fonduri proprii și pasive eligibile la 8% pentru băncile sistemice, e clar că ei vor uh, reuși să îndeplinească și telacul. Făcând așadar o impunând o condiție, de fapt o obținem și pe cealaltă și o obținem deci doi iepuri uh, din aceeași mișcare și eu zic că este un lucru bun. Ultimul punct pe care vreau să-l subliniez este că e foarte frumos să spui că vrei să plătească mai degrabă creditorii decât contribuabilii, dar să nu uităm că de fapt că cei pe care chiar vrem să-i punem să plătească sunt uh, acționarii. Ei sunt cei care în care executivul uh, gestionează fondurile și în care, de fapt, contribuabilul plătește. Deci, noi am hotărât că excesul de capital față de cerințele de capital trebuie să fie uh, să respecte regulile MREL. Să nu uităm că cerințele de capital sunt mai degrabă de partea celor care spun că e nevoie de un cer de 5 și mai degrabă se urmează ideea prin care se elimină orice dificultate în calea cerințelor de capital și se contează mai degrabă uh, capacitatea de efect de pârghie decât altceva. Mulțumesc! Thank you. I would... Mulțumesc! Aș vrea să vă recomand să citiți uh, discursul domnului Constanțio care a vorbit în Parlament, care vă explică mai bine de ce 44-45 sunt diferite. Puteți să faceți uh, apel la acel document. Nu mai văd nimeni, pe nimeni din partea grupurilor politice și dau cuvântul la CatchDI, mai întâi domnului Balț. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că discuția de astăzi este foarte importantă. E foarte ușor să vorbești despre avantajele Uniunii Bancare de exemplu, că contribuabilul nu mai trebuie să răspundă pentru falimentul unor bănci, cum s-a întâmplat înainte, ceea ce s-ar putea să fie doar aparent. Însă când e vorba de capacitatea de acțiune a băncii, atunci trebuie să urmeze și niște acțiuni după aceste cuvinte. Și dacă ne uităm la responsabilitatea noastră și o luăm în serios, ne dăm seama că trebuie să instaurăm un regim de bail-in foarte riguros și atunci cred că trebuie să impunem un minim de 8% în pilonul 1 și este absolut necesar să o facem. Faptul că Comisia Europeană urmează nu urmează, pardon, um, recomandările EBA și recomandările autorităților în materie, mi se pare foarte îngrijorător. Implicarea TELAC ar trebui să fie folosită pentru a credea un, crea un regim de rezoluție foarte strict. Aș vrea de aceea să um, contribui și eu cu, ceea ce, cu ceva la ceea ce au spus colegii care au spus deja lucruri bune. Prima întrebare este dacă autoritățile de rezoluție vor avea destule mijloace din partea Comisiei astfel încât să pună în aplicare toate cerințele impuse de MRL 2. În al doilea rând, aș vrea să știu în ceea ce privește cerința de subordonare, ce părere au Comisia EBA și SRB-ul cu privire la faptul că TELAC-ul la cerințele din pilonul al doilea a cerut obligație și întrebarea este cum se poate adapta și cum se reflectă în legislația la nivelul european această schimbare. În al treilea rând, telacul permite o excepție de 3,5% atâta timp cât autoritățile de rezoluție au drept de codecizie. Cum planifică um, Comisia Europeană să deruleze acest uh, drept al autorităților de rezoluție? Mulțumesc! Thank you, Pervaș Beres. Permoș Beres are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, celor trei invitați ai noștri pentru felul în care au introdus această dezbatere. Eu am trei întrebări. Prima este, Comisia ne spune că va veni cu o propunere nouă pe TELAC, iar în legătură cu coerența punerii în aplicare, foarte sincer, noi ne punem mai multe întrebări. De ce să nu fi pus în paralel cele două texte până la urmă? Care va fi mai important? E vorba de o chestiune aproape naivă pe care o întreb aici. Dar vedem că între cele două există o articulare foarte puternică și că dacă nu le facem pe amândouă în același timp, luăm un risc de inconsecvență. Doar s-ar putea să dorim să dacă constatăm uh, o, o problemă în punerea în aplicare a legislației, ceea ce sper că nu va veni de la legislatorul european, întrebarea e cum vom rezolva această problemă? Cum vom ține cont și dacă vom ține cont de aceste probleme atunci când va intra în vigoare telacul pe baza propunerii comisiei? Al doilea, aspect în legătură cu pragul de 8%. Eu zic că aici comisia a fost foarte clară. Am ascultat ce au zis negociatorii, atât uh, din punct de vedere legal, cât și din punct de vedere politic, cu privire la voința foarte clară la nivelul 1, pentru ca acest 8% să fie examinat uh, în caz după caz și să nu devină o regulă care nu se poate deloc uh, evita vreau să întreb comisiei cum decurg discuțiile aici la Consiliu pe această temă. Co-legislatorul pe care îl suntem, ne interesăm desigur de această evoluție. Un alt punct foarte important pentru discuție, care n-a fost însă explicit până acum, este să cerem comisiei dacă una din dificultățile pe care le avem nu ține de fapt de uh, faptul că lichidarea nu funcționează așa cum am zis noi întregul dispozitiv este pregătit astfel în, ca și cum am avea de ales între rezoluție și lichidare. Însă, de fapt, cea de-a doua este o opțiune mai scumpă politică decât cea pe care o prezintă legislatorul. Deci aici Uh, intrăm în psihologie, în politica unor elemente care nu sunt foarte ușor de cuantificat uh, din punct de vedere juridic, dar care de fapt uh, sunt, intră într-un, într-o colaborare foarte strânsă cu aplicarea celor 8%. Și întrebarea e deci ce să facem în fața riscului care nu a fost considerat, după părerea mea, atunci când s-a elaborat această legislație, pentru că atunci când s-a elaborat, s-a spus că sunt, există bănci care uh, e clar că sunt uh, diferite și uh, realitatea politică uh, este posibilă din punct de vedere, numai în punct, din punct de vedere excepțional câteodată. Mulțumesc. Sven Gigol are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori mai întâi să folosesc ocazia de a-i mulțumi Elizei pentru cooperarea foarte bună în ultimii ani și chiar dacă nu am fost tot timpul de aceeași parte a argumentelor, mai ales astăzi, eu am apreciat foarte mult colaborarea noastră și încrederea noastră reciprocă în ultimii ani. Și aș vrea și din partea verzilor să o salut pe Bervonș Perez ca nou coordonator D și sunt convins că spiritul de cooperare care a fost întotdeauna un uh, punct foarte transpartinic în această comisie va continua. Vă urez mult succes cu Banca Centrală în Portugalia și sunt sigur că ne vom revedea eh, destul de repede și salut faptul că o să mergeți acum să îndepliniți o funcție publică mai degrabă decât cei care pleacă, de exemplu, din Parlament pentru ca să meargă să se încadreze într-o structură de lobby pentru că veți munci în continuare în favoarea bunului public. Dincolo de această temă, vreau să vă transmit că eu văd această problemă ca fiind una mai degrabă simbolică pentru ceva care este mai degrabă o chestiune de ansamblu. Parlamentul a votat raportul Balț, un compromis foarte echilibrat ce trebuie făcut acum cu stadiul legislației financiare. E clar că după asemenea gravă de reforme nu totul este perfect. Știam că așa va fi. Dar am cerut să nu avem dereglementări, să nu dăm semnale de slăbire, ci mai degrabă de întărire a unor domenii încercând să identificăm lacunele și în același timp semnele de supraîncărcare, legislație sau dublă reglementare și legislație în paralel. Ceea ce vedem aici um, sunt de fapt uh, aceleași înscenări ale aceleiași piese. Sunt scenări diferite, îmi cer scuze. Am fost destul de șocat de conferința comisiei după consultare la care am contribuit și noi, pentru că nu părea deloc să fie un compromis uh, echilibrat ceea ce ne-a prezentat comisia ca propunere după această consultație uh, consultare, ci mai degrabă ca o listă de dorințe dintr-o singură parte. Acum, când e vorba de bănci, s-a vorbit de mai mulți de către mai mulți despre acest lucru și vreau să spun că la Consiliu nu toată lumea crede ceea ce am decis noi și nu vorbesc aici la detalii, ci mă refer chiar la aspectele de bază, bailinul, cerințele de capital într-o economie de piață cu bănci private. Și noi considerăm că dacă avem uh, bănci private, chiar și după criză, există motive temeiate pentru ca să le avem în continuare, ele trebuie să poată să își poarte riscul singure. Altfel nu va corespunde cu regulile de bază ale unei economii de piață. Și avem mai multe etape în care mai multe state membre au cerut o slăbire a standardelor. Am avut așadar un angajament puternic din mai partea mai multor actori incluzând aici SRB-ul și Comisia, față de limita de uh, minimă de 8% pentru accesul la fonduri. Și logică concluzie din aceasta este că acesta trebuie să fie minimul uh, MREL, cerința minimă pentru fonduri proprii. Știm că anumite state membre, Italia și Franța în particular, fac uh, presiuni ca să se obțină un tratament după caz și că 8% trebuie să fie excepția, spun ei, și nu minimul. Însă Comisia a susținut această poziție din cauza interpretării sale foarte limitate legale și politice a acestui aspect care se discută acum. Deci întrebarea cea mai importantă este cum se va poziționa Parlamentul acum? Va fi parte dintr-o mișcare de slăbire în care se merge spre o listă de dorințe a mai multor actori sau o să le ținem tare și deci aceasta înseamnă că uh, cerința de capital de 8% este minimul pentru ca o bancă să opereze sigur pe o piață comună. N-ar trebui să ne dăm cu stângul dreptul uh, și să-l dăm în SRB, ci să susținem SRB-ul cu semnale foarte clare, în sarcina lor foarte dificilă de a convinge membrii ei de a avea 8% ca minim. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Uh... Mulțumesc, Sven. Am și eu câteva întrebări și aș dori să interacționez cu tine pe această temă pentru că, că sunt de acord cu analiza, dar nu cred că este momentul potrivit uh, pentru această dezbatere, dar cu siguranță va trebui să avem o astfel de dezbatere, în special atunci când este vorba de interpretarea legislației. Aș avea o întrebare pe care doresc să o adresez Comisiei cu privire la lucrările pregătitoare pe marginea TELAC. Cum credeți sau care este preconizată sferă de aplicare pentru TELAC? În al doilea rând, o întrebare pentru Elke König. Am în față textul discursului dumneavoastră și văd aici că spuneați că SRB urmărește de aproape în această situație și nu consideră că e nevoie să-și modifice politicile ca urmare a acestui act delegat. Mă, cred că vă referiți la posibilitatea în care după uh, expirarea perioadei de scrutin parlamentar, actul delegat va și intra în vigoare. E nevoie de o clarificare că eu înțeleg că un act delegat este o parte a legislației europene unde trebuie stabilite criteriile la care face trimitere în articolul 46. Eu cred că este important ca toate instituțiile să interpreteze la fel textul juridic pentru a-l aplica într-o manieră coerentă. Apoi ați mai spus un rel de mai puțin de 8% ar fi solicitat pentru băncile cele mai mari. Vă referiți la băncile GSIP sau toate băncile care o, sunt sub supravegherea SRB? Deci majoritatea băncilor? Pentru că este important acest lucru. Pentru că, sigur, Comisia modifică un act delegat al EBA cred că are însemnătate juridică. Eu cred că ar trebui să se refere la gesiburi. Iar în ceea ce privește condițiile egale la nivel UE și la nivel global, cred că aici uh, toate instituțiile trebuie să intervină. Cele două deci, TELAC este poate mai puțin sever decât MREL în ceea ce privește cerințele de capital. Iar în ceea ce privește pilonul 2 și textul recent al Comisiei, cred că important este ca până la urmă să avem o, un mecanism coerent și sper că și inteligibil care să evite suprapuneri de cerințe. Cum credeți așadar că aceste cerințe suplimentare care vizează și pilonul 2 pot fi incluse într-o într-un mecanism armonizat care să fie în măsură să garanteze stabilitate, dar și condiții egale. Uh, uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. O serie întreagă de întrebări importante. Aș începe cu uh, un punct ridicat în discuție de domnul raportor Heckmark. Noi considerăm că standardul propus de EBA ar fi putut duce la o posibilă anulare de către Curtea de Justiție. Este vorba de un act juridic al Comisiei și Comisia a considerat că nu doriți să se supună riscului legal conform propunerii EBA. Vreau doar să clarific un singur lucru pentru a evita neînțelegeri. Mărelul de 8% minim și uh, cei 8% ca și condiție de a accesa fondul nu sunt echivalente. Eu sper că Parlamentul va propune o modificare pentru cei 8% um, cerințe minime de bail-in înainte de posibilitatea de accesare a fondului. S-ar putea ca unele intervenții să se fie referit de fapt la acest lucru. S-a întrebat dacă facem evaluări de impact. Da, facem evaluări de impact. Poate nu pentru toate temele, dar facem. Și um, evaluarea de impact pentru BRRD a arătat că cele 30 de cazuri pe care le-am analizat, uh, doar pentru trei um, bănci a fost nevoie de recapitalizarea pentru a îndeplini condițiile MRL și TELAC. Minimul de 8% MRL trebuie să se bazeze pe date și nu ficțiune și noi nu am dispus de date până acum care să ne facă să credem altceva. De aceea, Autoritatea de Rezoluție și SRB ar trebui să beneficieze de flexibilitate pentru a aplica cerințe specifice pentru accesarea fondului, da, e clar că e nevoie de 8% <clears throat> Domnul Balz s-a referit la cei 3,5%. Statele membre s-au luptat la nivelul FSB pentru această excepție și vom implementa acest lucru. De asemenea, implementăm și cerințele din pilonul 2 Veți vedea și acest lucru în propunerea comisiei. Doamna Gulard s-a referit la o temă? Da, mă uitam spre locul dumneavoastră, dar văd că ați dispărut în spate. SRB propune standarde da, care nu au uh, forța unui act legislativ european și de aceea uh, Comisia propune un act legislativ pe care trebuie să-l adopte Consiliul și Parlamentul ca și legiuitori, asta ca aspect democratic. Deci este vorba de o propunere legislativă însoțită, ca de obicei, de o evaluare de impact din partea Comisiei. Apoi, chestiunile la care s-a referit doamna Berez. Avem nevoie de MREL astăzi. Doamna König a arătat foarte uh, clar că și TELAC trebuie să fie în uh, aplicare în 2017. Noi credem că până atunci cele două tipuri de cerințe vor putea fi aplicate simultan. Și mă opresc aici, uh, mulțumindu-vă pentru înțelegerea că am ocupat așa de mult timp reprezentantul EBA. În ceea ce privește cei 8%, susțin cele spuse de comisie. Nu considerăm că modificarea adusă de comisie va duce la modificarea politicilor adoptate la nivelul EBA și a autorităților de rezoluție. Am înțeles că și alte autorități de rezoluție din afara Uniunii Bancare interpretează lucrurile la fel. În ceea ce privește rolul FSB, așa cum spunea și Comisia, mandatul nostru este acordat de legiuitor și nu de către FSB. Mulți dintre autoritățile noastre membre sunt implicate în discuțiile de la nivel FSB, deci temele de acolo revin și la noi în dezbatere, însă mandatul nostru legislativ provine de la Parlament și de la Consiliu. Unii vorbitori s-au referit la compatibilitatea între MREL și TELAC. Noi considerăm că este nevoie de un set de cerințe coerente pentru că altfel băncile ar fi într-o poziție foarte dificilă de a îndeplini același obiectiv, însă cu specificații tehnice diferite. La fel, e nevoie și de condiții egale, cu o aplicare proporțională a MREL dar fără a avea efecte nedorite. Cred că mm, pe parcursul implementării TELAC vom avea ocazia să um, simplificăm anumite detalii uh, din standardul tehnic dacă se va dovedi necesar și vom analiza acest uh, lucru pe măsură ce propunerea Comisiei se apropie de finalizare. Mulțumesc, Elke König. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să reiterez uh, un, uh, ceva menționat și de Patrick Pearson. MREL reprezintă principalul instrument la dispoziția autorităților de rezoluție pentru a obține resolvabilitatea băncilor. Cred că este corect să spunem că e o decizie după caz, de la bancă la bancă și depinde și de amprenta sistemică a băncilor. Și este extrem de important să existe prerogativele necesare pentru autoritățile de rezoluție, astfel încât să-și poată îndeplini acest obiectiv de a uh, readuce solvabilitatea unei bănci. Sau um, au avut multe discu- loc multe discuții cu privire la cei 8% și dacă cei 4 ani de tranziție ar constitui o modificare majoră sau nu. Noi credem că nu este cazul. Când vorbim noi de cei 8%, și aici mă refer deja la cea de-a doua întrebare a dumneavoastră, ne concentrăm asupra băncilor care se află în sfera de competență a SRB. Dar și aici, după caz, pot, pot să existe bănci unde 8% este mult deasupra a ceea ce este nevoie pentru o anumită bancă băncile cele mai importante și aici am și un uh, avertisment. Avem gesiburi care și bănci care nu sunt gesiburi, dar care sunt uh, mult mai importante pentru uh, zona non-euro. De aceea, noi ca punct de plecare spunem că acele bănci cu un grad mare de îndatorare vor avea nevoie de 8% și vor putea pleca de la, și de la 8% uh, active capabile să fie folosite în cazul unei insolvențe pentru a accesa fondul. Acum băncile sunt și în concurență între ele în zona euro și de aceea, analizând TELAC și MREL, ambele au obiective similare și cred că se impune să preluăm și argumente uh, din discuțiile internaționale. Și aici mă refer iar la băncile cele mai mari, dar există și o serie întreagă de bănci mai mici, unde consider că zero sau un pic mai mult ar fi un, o cifră justă. Dar pentru băncile cele mai mari se impune să avem în vedere și aceste caracteristici atunci când stabilim REL și pentru noi, în mod clar, uh, MREL, directiva BRRD și uh, directiva CRD sunt cadrul juridic în care lucrăm. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. I will really... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să le mulțumesc lui Patrick Pearson, Mark Adams și doamnei Elke König pentru contribuția dânșilor la această dezbatere. Cred că echipa de negociere va discuta aceste teme și va adopta o poziție vis-a-vis -vis de acest act delegat. Nu știu dacă domnul raportor dorește să adauge ceva în concluzie. Mulțumesc, cred că a fost o prezentare foarte bună și va trebui să analizăm tematica ceva mai în detaliu, dar putem fi mulțumiți de discuția de astăzi. Mulțumesc! Prin urmare, putem finaliza acest punct de pe ordinea de zi și să trecem la următorul punct, și anume numirea președintelui Consiliului de Administrație al EFRA, EFRAG, Grupul Consultativ European pentru Raportarea Financiară. Și aș dori să-i urez bun venit lui Jean-Paul Gozes. Este o plăcere, Jean-Paul, să vă avem în uh, mijlocul nostru. După cum știți, domnul Gozes este candidatul indicat de comisie pentru funcția de președinte a Consiliului de Administrație al EFRAG. Acum, în conformitate cu regulile, trebuie să organizăm o audiere cu candidatul, deci cu domnul Gozes, iar votul va avea loc tot astăzi. Votul privind desemnarea dânsului. Deci, încă o dată, bun venit și am să vă dau imediat cuvântul pentru a vă susține prezentarea, după care va urma o rundă de întrebări din partea membrilor comisiei. Jean-Paul, aveți cuvântul. Monsieur le Président, Vous comprendrez. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că veți înțelege emoția mea de a mă afla în, din nou în acest mare hemiciclu și să reîntâlnesc aici fețe familiare și chiar prietenești. Uh, hardadurile vieții fac ca după ce am petrecut 10 ani la Parlamentul European și 10 ani uh, la Comisia aceasta de afaceri economice și monetare, după 2 ani în care m-am aflat, ca să spun așa, în stand-by, am îndrăznit să-mi depun candidatura la președinția EFRAG, Grupul Consultativ European pentru Raportarea Financiară. Uh, poate a fost o îndrăzneală din partea mea, că n-am nici calitățile, nici competențele uh, prietenului și fostului meu coleg Wolf Klintz, care fusese ales inițial. Însă, uh, Sper că, odată cu încrederea domnilor voastre, voi putea face pași înainte. Poate că formarea mea de economist și jurist Uh, și experiența mea profesională vor contribui. Rapid a fost asistent universitar, uh, am predat politici economice și drept. Apoi am uh, fost avocat la Tribunalul din Paris, apoi 15 ani avocat la Consiliul de Stat și Curtea de Casație și, de asemenea, la sfârșitul carierei profesionale am fost director juridic și fiscal și membru al Comitetului Executiv al unei bănci care se specializase în finanțarea colectivităților locale. La 31 decembrie 2007 mi-am încetat activitatea profesională, n-am avut uh, vârsta pensionarii, însă mi-am încetat activitățile uh, profesionale și m-am concentrat exclusiv uh, pe mandatul de europarlamentar și în mandatul local, că am fost ales local timp de 30 de ani ca primar al unui, a unui mic sat de 300 de locuitori, asta strânește râsete în afara Franței, dar totuși, da, avem și astfel de sate în Franța, am fost 30 de ani uh, primarul unui stat din Normania, iar la Parlamentul European, colegii mei care sunt aici uh, știu asta, am avut onoarea și plăcerea să fiu coordonator al grupului PPE din 2007 până în 2014 și am uh, uh muncit uh, alături de prietenul meu Burkhard Balz. Am participat la elaborarea mai multor dosare importante, mai ales am fost raportor pentru directiva FMD, raportor pentru două, primele două uh, uh reglementări, reglementări ale agențiilor de rating, apoi am lucrat asupra semestrului, m-am aplicat asupra semestrului european, de exemplu, și mai multe astfel de rapoarte, însă e clar competențele cerute pentru EFRAG, pentru cei care muncesc la EFRAG, poate sunt mai extinse decât uh, cele expuse aici. Totuși, EFRAG a fost reorganizat ca urmare a raportului Filip Maistat, iar postul de președinte al EFRAG uh, este destul de deosebit de altele, pentru că dacă privim statutul, uh, este destul de imprecis în legătură cu mandatul unui președinte. Totuși, acesta trebuie să joace un rol de uh, legătură, de reflexie și a spune trebuie să ține cont de interesul public. Pentru că una din uh, un, caracteristicile uh, deosebite ale FRAG e că e compus în același timp din, mă rog, stakeholder, cum se spune la Bruxelles, deci actori interesați, persoane care reprezintă tot, tot felul de interese, apoi rol, Uh, și apoi mai este compus și din uh, președinte care uh, nu este nici parte interesată, nu este nici autoritatea reglementară din, din țările membre și aceasta ar fi inovarea adusă ca urmare a recomandărilor lui Filip Meștat. Acum nu vă voi vorbi despre normele care sunt pe care de a fi examinate, pentru că nu e căderea mea să o fac deoarece frag e, după cum știți, compus din mai multe niveluri, mai ales uh, e vorba de comisii tehnice foarte specializate, apoi un consiliu și uh, dispune frag și de personalul competent uh, din punct de vedere tehnic în aceste chestiuni foarte specifice de care se ocupă. Mai degrabă, vă spune cum văd eu că trebuie să fie acțiunea președintelui EFRAG. Mai întâi, uh, în această nouă organizare da, trebuie să vegheze ca diferite niveluri de competen- competență să fie armonizate între ele. Și ca, sigur, există și un director general, deci împreună cu directorul general care răspunde de personal, să aplice dispozițiile care vor permite EFRAG să joace pe deplin rolul de uh, consilier al Comisiei Europene în adoptarea și negocierea normelor contabile internaționale. Uh, deci, uh, trebuie să joace pe deplin rolul, pentru că ce a fost făcut până acum a fost foarte bine, dar putem face ceva și mai bun. Și asta ne, ni se și cere, astfel încât uh, glasul Europei să se audă mai uh, puternic în punerea în aplicarea normalizării contabile internaționale. Europa a ales să nu își aibă propria autoritate uh, normare, ci să reia normele elaborate de uh, uh, dincolo de toată dezbaterea privitoare la statutul acestei fundații. Și Europa trebuie să-și facă auzit glasul astfel încât activitatea enormare care se face să uh, fie în același timp conformă principiilor pe care se bazează politica contabilă în Europa, mă gândesc la imaginea fidelă, la prudență, la fiabilitate, dar, de asemenea, aceste norme trebuie să țină cont de nevoile specifice ale Europei. Și cred eu că ăsta este rolul președintelui, și anume să vegheze ca aceste linii directoare să fie, într-adevăr, puse în aplicare. De asemenea, trebuie să se asigure că studiile de impact care există și care deja sunt satisfăcătoare să ține cont mai mult de consecințele macroeconomice ale adoptării unor norme, uh, la fel uh, ca și consecințele acestor metode contabile asupra creșterii economice și stabilității financiare și am văzut că există anumite calificări sau clasificări care putea, puteau accelera criza în loc să fie elemente de stabilizare. Acestea ar fi unele din acțiunile concrete pe care va trebui să le întreprindă președintele EFRAG. De asemenea, am mai spus-o, trebuie să țină cont și de interesul public. Filip Meștat, în raportul său, a început să elaboreze unele din elementele acestui aspect și noi trebuie să uh, analizăm mai în detaliu aceste criterii și eventual să le modificăm, dar să vedem ce efecte are această luare în considerare a interesului public asupra normelor contabile existente sau cele viitoare, asupra celor viitoare. Dar, până la urmă, ca să uh, vedem care este măsura acestui interes public, e esențial un partener, și anume Parlamentul. Aș spune că înainte de Parlament, va trebui să îmbunătățesc legăturile cu cele trei agenții care nu au decât rolul de observator la Consiliu. Ele au ales să aibă acest rol, să eu cred că o armonizare cu agențiile e foarte importantă, astfel încât această căutare a consensului care este necesară pentru a avea un cuvânt de spus la nivel internațional să devină și realitate. Și funcțiile pe care le-am exercitat eu în anterior în această comisie a domnilor voastre îmi dau șansa să am legături personale cu cei trei președinți ai agențiilor și ha, sper să și profit de aceste relații foarte bune ca să încerc să armonizez mai bine uh, activitățile acestor trei agenții, uh, BCE și EFRA. Cât despre Parlamentul European, spuneam că e un element esențial. Sigur că am citit cu mare interes raportul lui Teodor Stolojan, pe care l-a supus uh, la vot și care se va vota în plen în iunie și care, sigur, că conține multe observații care sunt complet pertinente, dacă îmi permite să uh, le și judec. Oricum, din aceste observații uh, voi profita de pe urma lor, dacă îmi permite și dacă îmi faceți încredere în această funcție. Aș spune foarte clar aici că eu îmi doresc și sper că nu e doar dorința mea, și a ci și a instituției. Vreau ca uh, mai mult decât până acum să avem cu Parlamentul legături de încredere și Uh, de discuții apropiate. Asta înseamnă concret că uh, vom organiza periodic fie la cererea EFRAG, fie la cererea parlamentarilor europeni și mai ales a președintelui grupului care a fost constituit între aceste dintre noastre care urmăresc mai îndeaproape aceste chestiuni destul de complexe și seci. Deci, ca împreună să avem reuniuni de lucru, atât în ceea ce privește dispozițiile uh, care sunt discutate, cât și pe viitoarele propunerile de dispoziții, pentru că EFRAG nu trebuie doar să aibă capacitate de reacție, ci de asemenea trebuie să fie și proactiv, adică să uh, ridice el probleme înainte ca să o facă alții, astfel încât să putem avea un cuvânt puternic de spus și să nu așteptăm ca jocurile să fie deja făcute, ca noi să ne mergem la a face doar recomandări. Nu uit că EFRAG consiliază Comisia, însă instituția europeană, care sunt eu atașat cel mai mult, e Parlamentul, până la urmă, și sunt complet dispus foarte rapid, imediat ce îmi voi intra în funcție, dacă așa se va întâmpla, să facem o primă reuniune de uh, lucru între deputații uh, de resort și să stabilim astfel legături complet colegiale coordonatorul uh, care am fost are obiceiul să lucrează cu colegii din, să lucreze cu colegii din toate grupurile politice pentru a găsi soluții inteligente și de compromis adaptate și uh, cu siguranță această muncă colegială se va putea organiza și în acest nou cadru, deci cu stabilirea relațiilor cu Parlamentul European foarte uh, strânse, pe cât mi-aș dori eu. Asta ar fi uh, cuvântarea mea preliminară și apoi, uh, sigur, vă stau la dispoziție uh, pentru întrebări care sper eu că nu vor fi prea răutăcioase. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele, mulțumim pentru această prezentare excelentă și promițătoare în ce privește relația cu Parlamentul și, de asemenea, angajamentul înspre un rol proactiv al EFRAC. Cred eu că e un angajament foarte important. Și acum, uh, rundă de întrebări din partea membrilor Parlamentului, dar nu mai mult de 4-5 minute, pentru că suntem în întârziere și mai avem și voturi. În primul rând, Burkhard Balz. Mulțumesc, domnule președinte, dragă Jean-Paul. Aș vrea, în primul rând, să îți mărturisesc deschis că nu pot să fiu complet neutru la această audiere din cauza prieteniei noastre de lungă dată și datorită faptului că am colaborat atât de mult uh, înainte. Se poate vedea cât de bine ne cunoaștem și din faptul că întrebările pe care le-am pus erau deja prezente toate în prezentarea pe care ai făcut-o tu, uh, Adineauri. Uh, și ai răspuns deci la ele. Mi-a plăcut mai ales ceea ce ai spus în legătură cu relația cu Parlamentul, în care eu nu-mi imagineam oricum altceva. Pentru mine se mai pune însă încă o întrebare și anume că avem uh, prea puțin timp și aș vrea să pun o întrebare scurtă. Ai spus că Europa trebuie să se exprime mai, uh, mai bine în uh, competiția aceasta de standarde de um, contabilitate internaționale. Poate că ai putea să le spui exact ce ai vrut să spui cu această poziționare a Europei. Pentru mine aceasta este una din chestiunile cele mai importante din următorii ani și ți-aș fi foarte recunoscător. Mă bucur foarte mult că ești astăzi aici la dispoziția noastră ca și candidat. Eu cred că nu sunt singur în aceasta, ci și grupul pe care îl reprezint. Mulțumesc. Eh, je, je disais que... Da, spuneam că Europa trebuie să-și facă mai bine auzit glasul, spune domnul Gozez. Sigur că nu direct efragul, decât în relațiile tehnice, însă totuși efragul trebuie să fie cel care joacă un rol de catalizator între diversele poziții europene, astfel încât, după cum spuneam, să se creeze un consens puternic și n-ar fi bine pentru Europa ca un organism ca EFRAG-ul să consilieze comisia, comisia să dea curs sau nu sfaturilor noastre, dar în paralel să se audă și alte voci în Europa cu puncte de vedere diferite pe chestiuni esențiale. Cred că întreaga echipa EFRAG trebuie să încerce să dispunem de o bază cât mai lărgită pentru pozițiile pe care le luăm la nivel internațional. Și din acest punct de vedere, faptul că trebuie să fim proactivi va permite să anticipăm un număr de discuții și deci să anticipăm eventual și apariția anumitor contradicții sau diferențe care ar uh, face rău Europei. Dar cred că avem o muncă importantă de făcut și din câte știu eu, Comisia e hotărâtă să facem în așa fel încât să avem un cuvânt greu de spus. Și tocmai de aceea e frag fost modificat parțial, fără ca asta să afecteze realizările sale de până acum și munca echipelor de până acum și care continuă de altfel. Insist asupra faptului că tandemul președinte-director general trebuie să funcționeze în armonie. Nu există nicio concurență între puteri și dacă îmi permiteți o glumă pe care unii o vor înțelege, am avut ocazia că în această dimineață să mă uh, văd cu directorul general sau să, cel puțin uh, am vorbit cu el la telefon, el este anglofon și am spus că singura concurență sau competiție care e între noi e să știm care e cel care vorbește mai bine limba celuilalt. Deci cred că uh, ca să fim puternici în exterior, trebuie și ca EFRAG să fie un bloc unitar și dirijat în mod armonios. Pe Beres. Mulțumesc și acum pe Beres. Euh, euh, Mulțumesc, domnule președinte, și bravo lui Jean-Paul Gozes pentru prezența sa aici și motivele prezenței. Eu mă bucur să uh, vă regăsesc aici în noua mea funcție de coordonator a grupului socialiștilor și democraților și dumneavoastră ați, fost, uh, ați dat de mare talent ca coordonator în uh, comisia noastră, dar oricum aș avea trei întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, Știm uh, EFRAG, de, cunoaștem activitatea sa de mult și la origine. Efragul uh, era, așa cum ați descris noastră, avocatul unei căi europene în uh, instanțele contabile mondiale și prea adesea Efragul s-a transformat, de fapt, în opus, în opusul funcției sale inițiale. Deci a fost avocatul ISB în Europa. Deci cum să facem ca să nu se mai repete această situație și recomandările lui Meștat să fie aplicate într-adevăr. O a doua întrebare. Ce crede despre procesul de uh, numire și de carența, de, de ghidare activităților în instituția uh, care sper că îi veți fi președinte, că a existat o întârziere foarte lungă în ce privește uh, transformările prin care a trecut uh, instituția dumneavoastră și noua sa structură până când a fost adoptată. Apoi spuneți că vreți să țineți cont de interesele europene și avem o chestiune de actualitate această nouă EFRS și să vedem cum va putea ea permite să, ă, se susțină investițiile pe termen lung. Condițiile în care EFRAG a intervenit în evaluare, credeți că dispunea efrag de toate elementele sau trebuie să îmbunătățim condițiile de impact, studiile de impact, pentru a intra în vigoare o normă contabilă? Aș mai avea alte întrebări, dar ă, vă voi răpi prea mult timp. Difficult enough au fost și așa destul de dificile. Spus, domnul uh, Gozei. Mulțumesc, doamnă președinte, că pentru mine sunteți tot președinta Comisiei Econ, cum erați în primul meu mandat. Mulțumesc de întrebări. Ce privește relațiile cu ESB, deci uh, instituția uh, contabilă internațională, dacă am fi între patru ochi, va spune că Poate alegerea candidatului a fost motivată de uh, grija unei independențe mai mare față de ASB. Nu, asta nu înseamnă relații negative sau proaste, ci că fiecare își apără propriul său punct de vedere și eu sunt hotărât și echipa mea, uh, de asemenea, e să uh, apărăm interesele europene ca să nu fim noi înfeudați nimănui. Apoi, ce privește studiile de impact, am vorbit despre ele pe scurt, sigur, putem repeta că poate că până acum pentru că nu prea era precizat în cereri, studiile acestea de impact poate că pot părea insuficiente. De aceea m-am uh, referit la faptul că aceste studii de impact trebuie să țină cont și de elementele macroeconomice și să uh, Uh, permită adoptarea unei poziții oportune mai rapid. N-a spus, nu, Frank trebuie, nu are el rolul de a face politică, dar rolul unui consilier, și am fost asta în viața mea de avocat, e să uh, spună care sunt regulile, să spună ce trebuie să se întâmple, dar până la urmă să dea și un, uh, să-și dea părerea care poate fi respectată sau nu, dar uh, Uh, trebuie să-și dea părerea pentru că cunoaștem foarte bine un dosar doar când am ascultat toate părțile implicate și una din metodele pe care sper eu că le voi promova, sigur, cu sprijinul activ al directorului general. Thank you. Uh... Mulțumesc. Bad Luca. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în numele lui Said Kamal, care vă rog să vă scuzați pentru că n-a putut fi prezent. Mulțumim domnului Gozes pentru prezența sa aici și mulțumesc colegilor uh, de la Econ pentru comentarii. Numirea unui nou președinte EFRAG cred că e foarte binevenită, pentru că până acum a trecut foarte mult timp de, până, de când s-a tot reorganizat această uh, instituție. Recomandările uh, s-au bucurat de susținere unanimă în raportul domnului Stolojan și acum uh, vom saluta acest nou element al procesului de reformă stat. Și e vital pentru noi, ca EFRAG, uh, să conferă un mare, uh, un nivel ridicat de analiză independentă și să fie angajată pre, față de prevederile uh, evaluării de impact, ca standardele să reprezinte un punct de vedere echilibrat și independent, să susțină, să servească interesul public. Uh, e bine că doriți să continuați relațiile strânse cu Parlamentul ca să facilităm discuțiile între noi în legătură cu îngrijorările care încă există în legătură cu uh, noile standarde IFRS, că intrăm în perioada crucială a evaluării. Uh, și aici aș dori să vă întreb, domnule Gozes, uh, ce punct de vedere aveți asupra unei chestiuni care a apărut în raportul nostru în legătură cu contradicția între ISMB și modul în care înțelege scopul contabilitatea și cazurile uh, din jurisprudența Curții de Justiție și uh, punctul de vedere din recentele rapoarte. Închipuiți-vă cum a spus și Jeron Haas, fost uh, șef al uh, Consiliului francez pentru standarde contabile, în concepția ASB, co- conceptul e de, e definit printr un model utilitar. E vorba de informații de piața de capital cu scopul de a face decizii în legătură cu unde anume să se aloce capitalul. Totuși, asta intră în contract cu directiva privitoare la contabilitatea și jurisprudența Curții de Justiție Europene, pentru că uh, se spune că acolo trebuie să se ia uh, prevederi pentru toate Uh, pasivele, fie că au fost uh, suportate sau nu și uh, provizionarea trebuie fi cunoscută în conturi și nu trebuie utilizată pentru a supraevalua activele în anii următori și doar profitul, profitul declarat poate fi uh, distribuibil ca dividende. Asta spune și articolul 15.1 al directivei. Și întrebarea mea e. Dumneavoastră recunoașteți acest lucru ca fiind o contradicție și dacă da, vă gândiți la un mod de a rezolva această contradicție. Mulțumesc. Merci de, de votre question. Mulțumesc pentru întrebare. Am spus adineauri că candidatura mea era poate prea îndrăzneață și poate ar fi mai îndrăzneț din partea mea ca în câteva secunde să răspund unei asemenea întrebări atât de complexe că nu am o legitimitate directă să fac eu critic uh, deciziile luate de curte sau de alt organism. Vă propun însă ca această reflexie să fie obiectul unei reuniuni uh, periodice de care vorbeam uh, așadar înainte, să fac obiectul unei munci de reflexie și nu neapărat a unui răspuns punctual. Eu cred că o muncă de reflexie ar, cu elemente tehnice inclusiv ar fi foarte importantă și dacă eu voi putea să desfășor această activitate, o să vă uh, propun să ne întâlnim într-un cerc mic de persoane competente pentru a vedea care sunt consecințele pe care trebuie să le um, le notăm imediat. Am uh, uitat să vă răspund pe investițiile pe termen lung către doamna președinte Berez. Vreau să vă spun că, într-adevăr, aceasta este una din, um, din punctele care mă interesează foarte mult. A fost, uh, de asemenea, foarte interesant și când eram uh, parlamentar și uh, regulile contabile nu trebuie să penalizeze diferitele activități economice, investițiile pe termen lung, de exemplu, fiind uh, anihilate de uh, chestiuni sau uh, afaceri pe termen scurt, deci în niciun caz nu trebuie să permitem ca perspectivele economice pe termen lung să fie afectate. Silvi Gular Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici în spate, Jean-Paul, pentru că mi-am pus ordinatorul în priză, calculatorul în priză și deci sunt aici în spate de tot. Da, mulțumesc uh, pentru că v-ați întors uh, la noi în comisie. Cred că e foarte important ca această analiză să fie făcută foarte uh, cu minuciozitate. Știm exact că tu ești foarte competent în materie. Întrebarea mea este care ar putea să fie prioritățile în această funcție pe termen scurt și pe termen lung. Poate pe termen lung o să avem ocazia să mai discutăm în momentul în care vei fi numit, însă am putea să răspundem la întrebarea prin ce am putea să începem în acest sector sau cum am scris-o de curând într-un raport de inițiativă, se vede că interacțiunea între nivelul global și nivelul european uh, și național este foarte complexă. Fără să vreau să-ți pun o întrebare capcană, vreau să te întreb care sunt și ar fi prioritățile acestui președinte care ar fi nou numit. Mulțumesc! În primul rând, raportul domnului Stolojan l-am citit cu foarte multă atenție. Am citit și diferitele amendamente care au fost uh, finalizate și uh, înaintate de către mulți colegi care m-au ajutat de asemenea să văd uh, mai uh, de sus, uh, ceea ce este părerea Parlamentului. Prioritățile mele, dacă voi deveni uh, președinte, este să fac să funcționeze această echipă în legătură directă cu directorul general, pentru că EFRAG-ul va avea un nou președinte, este clar, pentru că nu a avut președinte un timp și va avea un director uh, general care este acolo deja din 11 aprilie. Deci două figuri noi și sigur aceasta ar putea să fie o problemă, s-ar putea să fie însă și un atu în ideea că am putea să avem idei noi fără să fim prizonieri a ceea ce am făcut înainte. Prima prioritate este să facem să funcționeze deci această echipă într-o manieră armonioasă și revin asupra ideii acesteia foarte importante. În această echipă sunt persoane de mare valoare cu competențe deosebite, iar acum uh, trebuie să răspundem la așteptările care au fost exprimate prin intermediul reformei Maistat. A doua prioritate simultană este ca pentru ca să avem mai multă eficiență să analizăm agențiile și trebuie să spun că am impresia astăzi că anumite agenții, ca să spun, sau poate câteva doar, sau una chiar, este oarecum în bate în retragere și nu dorește să participe la eforturile colective și aceasta merge în sensul răspunsului către Burkhard Balz. Deci eu îmi doresc să iau contact cât se poate de repede cu președinții, pentru că atunci când eram deputat ei au fost numiți și uh, deci cred că voi putea avea cu ei un raport foarte bun. Nu trebuie să uităm însă că în bordul EFRAG mai avem și reprezentanți din așa numiții normalizatori sau cei care creează normele, uh, regulile la nivel național. Deci uh, persoane foarte importante și sper ca și cu ei să putem să lucrăm mai bine pentru ca să putem să simplificăm uh, toată legislația în domeniul IMM-urilor, de exemplu. Ați spus-o și dumneavoastră în raportul dumneavoastră, domnule Stolojan. Eu cred că aici sunt multe de făcut pentru ca să putem uh, să aliniem normele contabile. Pentru celelalte priorități, aș spune că reuniunile periodice pe care le propun uh, ar, uh, vor permite să creăm mai multe să stabilim mai multe detalii și cred că vom ajunge la un rezultat mai bun dacă lucrăm împreună. De aceasta sunt sigur. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul McCarthy are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să transmit scuzele lui Fabio De Mazi. Aș vrea să îl întreb pe invitatul nostru câteva întrebări. În primul rând, în legătură cu componența um, echipelor în cadrul ESB-ului, de exemplu. Vreau să știu dacă vă considerați, de exemplu, bine reprezentați față de intergrupuri, actori, organizații sindicate, organizații de consumatori sau IMM-uri. Și în legătură cu standardele de contabilitate, dacă considerați că structura guvernamentală reflectă bine interesul public și dacă nu, ce alte îmbunătățiri considerați că sunt necesare? Partea a doua a întrebării mele se referă la alt subiect. Foarte mulți dintre noi consideră că o parte din criza prin care a trecut Europa economic se poate explica printr-un consens uh, mutual ca protecție de protecție a instituțiilor față de oameni. Știu că dumneavoastră ați fost deputat în acest Parlament și că ați fost implicat în structuri politice deja de mai mult timp. Am auzit că dumneavoastră ați lucrat foarte bine și aveți o, o vedere foarte importantă. Vreau să știu dacă, dacă puteți să-mi dați o garanție că dumneavoastră nu sunteți parte a sistemului de revolving doors, care de fapt a dus la această criză în trecut. Uh, sistemul acesta de uși turnante, ca să spun așa. M-ar bucura foarte mult să aud chiar de la dumneavoastră că nu faceți parte din această strategie. Bun. În legătură cu um, organizarea EFRAG-ului, poate că înțelegeți că atunci când ești candidat la președinția unui organism care tocmai a fost reformat și care există de puțin timp, în care nu s-a putut încă evalua uh, consecințele reformei, nu voi putea să iau poziție față de pertinența sau nu a organizației actuale și felului în care este organizat uh, organismul. Nu ar fi, cred eu, bine venit așa ceva și nu vreau în niciun caz să dezic de responsabilitatea mea, dar cred că în momentul în care va veni momentul evaluărilor, parlamentarii vor putea să evalueze cum funcționează. Nu acum este momentul să evaluăm reforma și felul în care s-a făcut aceasta. Eu cred că efragul și ideea unui organism care reprezintă mai multe interese este una foarte bună. Unii știu că și-ar fi dorit să se transforme într-o agenție publică, știu că nu a fost soluția pentru care s-a optat. Eu nu fac decât să respect cadrul legal actual în cazul în care este nevoie să se schimbe ceva, o să facem ceea ce trebuie. În legătură cu a doua întrebare, în primul rând, da, am fost deputat înainte din 2009, în, din 2004-2014, Din 2009 în 2014 m-am ocupat mult de aspecte financiare și economice și sunt solidar cu toate dosarele care s-au tratat în acea epocă în care s-a creat o majoritate a celor care știau că criza este foarte puternică și că trebuie să fie combătută. Poate că metodele de combatere n-au fost perfecte, dar cu siguranță ar, e mult mai puțin rău decât uh, dacă nu s-ar fi făcut nimic. S-au pus uh, anumite limite și um, eu cred că această activitate poate fi considerată pozitivă tot, pe total. Iar în rest uh, pot să vă, să vă spun că nu aparțin nici organiza, niciunei organizații secrete și dacă vreți mergem mai departe în conflictul de interese, de când nu mai sunt uh, deputat, adică de acum 2 ani, nu am avut nicio funcție remunerată, nicio funcție de consiliere și am refuzat toate propunerile care mi s-au făcut pentru a intra în lobby. Sunt uh, trezorier, deși dacă spun trezorier s-ar putea să se să implice bani, dar sunt trezorierul fundației Schumann care nu are bani, o fundație în interes public care încearcă să promoveze subiectele europene. Dacă aici am un angajament, da, Europa este angajamentul meu. Mulțumesc, Sven Giegold. Bun venit înapoi, Jean-Paul. Fiind dat că vorbește atât de bine germană, o să vorbesc și eu puțin în germană. Uh, mai ales că s-au pus colegi, uh, au pus colegi întrebări dacă vorbesc uh, corect germană. Având în vedere accent, accentul tău din Rheinland-Pfalz, din Renania-Palatinat, ar trebui să nu mai faci atâtea comentarii, dar mai bine o să fiu, vorbesc engleză, ca să fiu bineînțeles, spune vorbitorul. Grupul dumneavoastră nostru a a salutat candidatura dumneavoastră și cred că este un semn foarte important că și Comisia v-a susținut candidatura. Cred că se poate vedea acest lucru și în influența puternică a um, colegilor și faptul că un coleg fost al nostru este aici numit în această funcție arată și ce influență importantă are Parlamentul. Știu că cel mai important lucru este ca EFRAG-ul să se concentreze mai mult pe interesul public și pe capacitățile macroeconomice de analiză și referința pe care ai făcut-o tu uh, la democrația parlamentară și um, faptul că EFRAG-ul trebuie să dea socoteală în fața Parlamentului și se regăsesc toate și în raportul Stolojan. Cred că putem vorbi de o jurisprudență de cooperare între noi și mă bucur de acest lucru. Am două întrebări pe substanță. Unul, raportul de la Rozier, care a fost punctul de plecare pentru reforma financiară în Europa. În raportul de la Rozier, așa cum uh, este, s-a notat în raportul Stolojan, eu am făcut mai multe, se fac mai multe referiri la regulile de contabilitate. Și una este că prociclicitatea care este introdusă în aceste reguli a fost, de fapt, unul din punctele care a declanșat criza. Însă, până acum, nu a, s-a tras nicio consecință legislativă din aceste recomandări și vreau să știu dacă ați fi disponibil să vă uitați la moștenirea de la rozier. În al doilea rând, ați vorbit despre nevoia de a avea o Europa mai puternică în domeniul contabil. Europa are și valori și valorile sunt democrația, printre altele. Puteți să ne confirmați că veți contribui la acest, în aceste instituții internaționale respectarea democrației principiilor democratice și, în al doilea rând, sunteți gata să ne oferiți o listă a tuturor lobbyiștilor care v-au oferit un loc de muncă? Mulțumesc! Sven. Le... Je peux vous donner... Da. Nu sunt prea mulți, să știți, cei care au încercat să mă corupă de fapt, n-a fost o coadă precum este acum la stațiile de benzină din Franța. O primă întrebare în legătură cu democrația. Sunt uh, foarte deschis pentru ca să se lanseze discuții pe această temă și da, sunt de acord că e important. În ceea ce privește prociclicitatea de care ai vorbit tu, eu cred că anumite din aceste elemente vor avea un efect, au avut un efect multiplicator în uh, criză. Când vorbeam despre rolul proactiv ale fragului, trebuie să plecăm de la discuțiile noastre comune, de fapt, și de la discuțiile, de fapt, între dumneavoastră și EFRAG, frag pentru a repune pe masă aceste subiecte, aducând și soluții tehnice. Ceea ce e foarte important pentru noi care suntem de la EFRAG și care este un organism foarte tehnic, este nu numai să punem întrebările, problemele, ci și să dăm răspunsuri, așa încât să venim cu soluții care să se poată dezbate de către toți cei implicați în dezbatere, deci cu începuturi de soluții, pentru ca să vorbim concret. Dacă aveți încredere în mine, eu o să încerc să exersez această președinție cu bun simț. Se pare că e o calitate franțuzească, dar nu cred că e numai franțuzească, și cu pragmatism, pentru că se pare că e o calitate britanică, dar nu cred că e numai așa. Și în interesul public, desigur. Iată obiectivul pe care mi l-am fixat eu Însă acest obiectiv se va putea pune în aplicare numai datorită calității echipei EFRAG și datorită colaborării foarte bune cu Parlamentul European și cu echipa EFRAG-ului. Mulțumesc! Mulțumesc! FDD-ul dorește să ia cuvântul. Aveți o întrebare? Nu am un vorbitor pe listă. NF-ul? Nu. Tragem concluzia la această audiere, deci o audiere excelentă și ne-am bucurat să te vedem aici, iar acum nu o să avem nevoie de prea mult timp. Vom uh, continua cu votul după aceea. Jean-Paul, mulțumesc foarte mult! Această reuniune trebuie să fie în camera, deci chiar dacă va fi foarte scurtă, vreau să-i rog pe toți să părăsească sala dacă nu sunt prevăzuți pentru o reuniune în camera. Vă rog. I would ask, uh, please, someone to tell me when we can start. e frag, puteți veni. Întâi, întâi votăm, după aceea îl felicităm. Aș vrea să votăm întâi de test. Facem un vot de test, s-a deschis votul. Vă rog să votați da și la test, e foarte important. Da, doi colegi mai trebuie să voteze. S-a închis votul. Excelent. Acum se deschide votul pentru numirea lui Jean-Paul Gozes ca președintele bordului EFRAC. S-a deschis votul. E un vot secret. Okay. So now, sorry, because uh, it was not a secret ballot vote. Nu a fost un vot secret, totuși, și votul, regula spune că este un vot secret, deci vă rog frumos să votați, s-a deschis votul. S-a închis 36 pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri și domnul Gozes a fost uh, votat pozitiv pentru ca noul președinte va avem așadar un vot evident. Trecem acum la votul pe propunerea de no objection cu privire la regulamentul delegat al Comisiei din 17 mai, care completează regulamentul 596 cu privire la standardele tehnice. O să propun să votăm în bloc textul original. S-a deschis votul. Cine este pentru? Nu e un vot electronic, deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum votăm vot cu apel nominal. Textul astfel amendat s-a deschis votul. S-a închis. 37 pentru, 6 abțineri și deci și no, object, no objection a fost adoptat. Mulțumesc! tuturor următoarele reuniuni, 13 iunie după amiaza și mm, după masa de marți, de asemenea. 13 iunie. În 13 zile o să ne fie dor uh, unul de celălalt, dar pe 13 o să ne bucurăm să ne revedem, nu-i așa? Ne revedem atunci.